apel um, Parlamentului pentru ca acesta să susțină eforturile guvernului polonez pentru a elibera acest inginer. Mulțumesc! Thank you. Uh, I put amendment one. Mulțumesc. Să punem la vot amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Se supune la vot propunerea comisiei astfel modificată pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cred că domnul Fava dorește să ia cuvântul. Grazie, Presidente. cu suo permesso vorrei chiedere... Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă îmi permiteți, aș dori să cer Consiliului și mă bucur de sprijinul tuturor grupurilor politice, să anexeze la